Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor! Bună, bine ați venit la reuniunea noastră de după amiază, de astăzi, la data de 23 aprilie. Înainte să începem să adoptăm ordinea de zi, dacă nu are nimeni nicio observație și nu văd pe nimeni, atunci putem să adoptăm ordinea de zi. Așa cum știți, această reuniune este transmisă pe internet, e o e-reuniune și avem și o, um, un buletin informativ al comisiei noastre, IMCOM, care e de asemenea disponibil. Dacă nu are nimeni nimic de obiectat la procesele verbale de la reuniunile precedente, putem să le considerăm ca fiind adoptate. Înainte să trecem la raportarea privind negocierile interinstituționale, aș dori să îi dau cuvântul întâi invitatei noastre din această după-amiază, doamna comisar Iurova, pe care o cunoașteți cu toții. Doamnă comisar, vă dau acum cuvântul, îmi face o mare plăcere, ne aflăm în cadrul dialogului structural, de aceea avem această reuniune cu dumneavoastră astăzi. Vă rog. Doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc că mi-ați acordat această ocazie de a mă afla astăzi aici alături de dumneavoastră și că mi-ați dat oportunitatea să vă explic ce facem, ce am făcut și ce ne dorim să facem și vă invit să uh, mă inspirați să-mi faceți comentarii și să-mi transmiteți semnale, semnale că vom colabora împreună astfel încât să finalizăm uh, acte legislative importante, cele care sunt acum în proces de adoptare. Cum vă spuneam și data trecută, și a fost de mult această dată trecută, am dorit să pregătim un pachet ambițios. Se numea A New Deal for Consumers, o nouă înțelegere pentru consumatori, că ne dorim să îi capacităm pe consumatorii europeni, astfel încât aceștia să își apere drepturile și asta am făcut adoptând această legislație New Deal for Consumers. A fost uh, rezultatul unui procedeu destul de îndelungat numit REFIT. Am testat șase directive și un regulament. Refitul ne-a arătat următoarele. În timp ce există un nivel înalt de protecția consumatorilor în Uniunea Europeană, punctul minus se găsește la punerea în aplicare. De aceea, această nouă înțelegere pentru consumatori pune accentul pe punerea în aplicare. Nu am început de la zero. Mă bucur că împreună cu Um, că a existat și o revizuire în ceea ce privește cooperarea în domeniul protecției consumatorilor. Va fi un pas foarte important pentru politica de protecție a consumatorilor. Și mă bucur că s-au înregistrat deja rezultate bune în acțiunile împotriva uh, termenilor de utilizare a Facebook. Avem nevoie de reguli echitabile pentru consumatori. Și mai ales în ceea ce privește noile cazuri, Dieselgate, Ryanair, Facebook, calitatea dublă a produselor, am observat că ceva lipsea și încă lipsește în Uniunea Euro- Europeană în ceea, ce, în ceea ce privește punerea în aplicare privată a drepturilor. De aceea am propus o nouă procedură, avem o astfel de propunere de acțiune, o cale cu adevărat europeană pentru plângeri colective. Apoi, directiva privind încălcările din, și recomandările din 2013 în ceea ce privește caile de, ato- caile de atac, pe acestea ne-am bazat. Nu ne dorim să deschidem calea unor procese în masă de, de tipul celor, celor existente în SUA și nu sunt cazuri care să fie importante pentru anumiți avocați. De aceea avem garanție în ceea ce privește abuzurile, doar calitățile, entitățile calificate pot să vină cu cazuri în fața curților, pentru că ne dorim să existe control în finanțarea din părți terțe, ne dorim să existe în continuare înțelegeri în afara curților de judecată, iar statele membre trebuie să aibă spațiu de care au nevoie astfel încât să introducă aceste acțiuni în sistemele lor de drept civil. Momentul este potrivit pentru a avea astfel de soluții de um, căi colective în Uniunea Europeană. Am propus și a doua inițiativă legislativă în ceea ce privește achiul consumatorilor care să fie mai bine țintit. Totul urmează unei evaluări aprofundate a legislației existente și unui proces intensiv de consultări și a discuțiilor cu toate părților implicate. Poate vă amintiți că v-am explicat ce avem de gând să facem în această procedură refit. Ne doream să modernizăm regulile, să lăsăm la o parte lucrurile care nu mai sunt utile și ne doream să eliminăm lucrurile care nu funcționează bine pentru consumatori și comercianți și doream să ne asigurăm că achiul pentru consumatori e unul demn de secolul 21. Așa că lucrăm și cu noile tendințe și tot ceea ce există în termen de provocări care revin din sfera digitală în general. Voi începe prin a vă da explicații mai detaliate cu privire la reguli și ce am făcut cu ele astfel încât să fie mai potrivite erei digitale. Am discutat deja despre chestiuni importante pentru consumatori în alte acte legislative importante, cum ar fi cea privind geoblocajul și îmi doresc să fie finalizate cât de repede negocierile cu privire la contractele digitale și propunerile existente acolo pentru că e important aici colaborarea cu statele membre. Sper să terminăm trialogul privind conținutul digital până în vară și în ceea ce privește propunerea pentru achiziții și bunuri, ne-am propus termenul de primăvara viitoare. Avem nevoie de ambele acte legislative pentru certitudine juridică pentru comercianți și consumatori. Poate vă amintiți că aceste directive au fost foarte importante în strategia pentru piața digitală unică, așa că e nevoie să finalizăm aceste procese e important pentru Uniunea Europeană și e important și pentru consumatori și pentru comercianți. Această nouă înțelegere își dorește să identifice în ceea ce privește protecția consumatorilor în uh, lumea digitală, care sunt problemele acolo. Ne dorim reguli transparente pentru comercializările pe internet și ne dorim ca directivele privind uh, consumatorii să țină cont și de acele servicii digitale gratuite, lucruri care lipsesc și care vor veni acum să completeze aceste viduri existate. Servicii digitale gratis, și bunica mea îmi spunea, Verușca, nimic nu e gratis în lumea asta. Așa că cred că trebuie să înțelegem foarte bine despre ce vorbim. Servicii digitale gratuite, adică cetățenii nu plătesc cu bani, însă plătesc cu datele lor personale. Așa că trebuie să ne adresăm și acestei noi situații. Și, din nou, ca întotdeauna, ce am făcut în politica pentru consumatori, am încercat să aducem un echilibru, o sim- să ne adresăm acestei asimetrii între relațiile existente pe piață și asta e ceea ce facem acum. Cât privește aceste servicii digitale gratuite, ne dorim ca acestea să fie supuse acelorlași reguli în ceea ce privește informațiile de care e nevoie, la fel ca serviciile care sunt achitate cu bani, atunci când acestea sunt folosite pe sunt oferite aceste servicii pe baza datelor personale. Cât despre ceea ce se întâmplă pe piață, cumpăratul pe internet, de multe ori consumatorii nu știu de la cine cumpără și când cineva merge prost, când ceva merge prost, atunci nu este foarte clar cui trebuie să se adreseze consumatorul și ce drepturi are la achiziționarea online. Noile reguli vor obliga aceste puncte comerciale de pe internet să spună cu cine consumatorul încheie un contract. Astfel va fi crescută încrederea consumatorilor în acest model de afaceri. În al doilea rând, ne dorim ca regulile consumatorilor să fie mai uh, bine implementate, să să creștem, să creștem efectul pe care poate să-l aibă legislația europeană. E o adăugare importantă la directiva privind protecția consumatorilor. Statele membre trebuie să faibă, facă investigații și măsuri de punere în aplicare, au dreptul să dea și câte o amendă, astfel încât să ne asigurăm că încălcările care există cu dimensiune unională sunt oprite. Există diferențe acum în ceea ce privește amenda în bani în diferitele state membre de aceea e foarte greu să se facă o aliniere, e aproape imposibil. De aceea nu trebuie să ținem cont de acest fapt și anume că există reguli foarte fragmentate în ceea ce privește penalizările în statele membre. Așa că noi propunem ca uh, încălcarea regulilor pentru protecția consumatorilor, în caz că există încălcarea lor, statele membre să impună o amendă maximă și un nivel care să fie măcar 4% din cifra de afaceri anuală a comerciantului în respectivul stat membru sau a statelor membre implicate. Astfel, acele state membre care au deja amendă bazată pe cifra de afaceri vor putea să mențină această rată ridicată, în timp ce ceilalți vor trebui să-și consolideze regulile privind penalitățile. Astfel, consumatorii vor fi mai bine protejați în majoritatea situațiilor. În termeni mai general, la punerea în aplicare a penalităților și în cazuri individuale, statele membre, autoritățile competente, curțile, trebuie să aibă criterii comune, non-exhaustive, care să țină cont și de dimensiunea transfrontalieră a încălcării. În al treilea rând, um, Calitatea duală. Am spus că avem îngrijorări mari în acest sens. Cum spunea domnul Juncker, nu ar trebui să existe cetățeni de alea rang în Uniunea Europeană. De aceea am spus foarte clar în acest nou proiect al nostru că orice comercializare a, pro- a produselor trebuie să fie identică. Produsul trebuie să fie identic cu produsul din alt stat membru. pentru că dacă caracteristicile și conținutul e diferit, înseamnă că sunt încălcate practicile comerciale. Avem linii directoare în acest sens, însă ni s-a tot spus că nu sunt suficient de clare. Această nouă dispoziție va ajuta autoritățile competente atunci când, uh, faci, când fac o evaluare de la caz la caz să vadă dacă marketingul unui anumit uh, produs contravine sau nu dispozițiilor care apar în directiva privind uh, practici comerciale neechitabile. În contextul unor penalități mai stricte sau căilor de atac individuale care apar în această nouă afacere, New Deal, prin ea va fi mult mai costisitor pentru comercianți să îi inducă în eroare pe consumator, oferând produse cu două calități diferite. Centrul de cercetare comun al Comisiei va prezenta în curând o metodologie armonizată pentru testarea comparativă a alimentelor. Comisia va analiza de asemenea posibilitatea de a extinde această testare și la alte bunuri pentru consumatori, cum ar fi detergenții. Apoi vom continua eforturile astfel încât să ne asigurăm că este mai bine cunoscută legislația consumatorilor între consumatori, comercianți și cei din domeniul juridic. Deja am lansat un proiect de formare în dreptul comercial pentru IMM-uri în întreaga Uniune Europeană. O un lucru care a fost inițiat de comisia dumneavoastră. E important ca ei să înțeleagă regulile și să poată să le respecte mai ușor. Voi spune câte ceva și despre securitatea produselor, un pilon important în protecția consumatorilor. Comisia Europeană continuă să îmbunătățească sistemul rapid de alertă al Uniunii Europene. De exemplu, vom revizui liniile directoare astfel încât să maximizăm beneficiile acestui sistem pentru autorități și consumatori. Comisia va continua să sprijine activitățile de supraveghere a pieței pentru siguranța produselor. Deja discutăm cu marile platforme care vând pe internet, cum ar fi Amazon, eBay, Alibaba și ne așteptăm ca aceștia să fie de acord să existe o comisie voluntară astfel încât să fie îmbunătățită siguranța produselor oferite pe paginile lor de internet și asta până la sfârșitul lunii iunie. Noile tehnologii, cum ar fi internetul lucrurilor, artific inteligența artifici artificială și pe acestea ne bazăm. Comunicarea din această săptămână cu privire la inteligența artificială va fi foarte importantă în acest sens. Vreau să menționez faptul că trebuie să ne gândim la siguranța consumatorilor și atunci când dezvoltăm tehnologii de inteligență artificială. Pentru a încheia, sper că voi putea să contez pe dumneavoastră și pe Parlamentul European, astfel încât să putem să avansăm rapid pe propunerile făcute în această nouă înțelegere pentru consumatori. Va fi foarte bine pentru consumatori dacă vom reuși să finalizăm aceste propuneri legislative încă în acest mandat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru cele spuse și acum voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice. Andreas Schwab nu se află alături de noi, așa că mm, trecem la doamna Gerbrandi, care o înlocuiește. Mulțumesc foarte mult! Domnul Danti își cere scuze, coordonator nostru, pentru că um, pleacă în Paraguay în această seară, unde merge la o misiune de verificare a alegerilor, de aceea nu se poate afla astăzi alături de noi, însă m-a rugat pe mine să îl înlocuiesc și o fac cu plăcere, bineînțeles. Cred că ați atins niște puncte importante, doamnă comisar. Grupul meu politic, de cel puțin 10 ani, dacă nu chiar 15 ani, a cerut instrumente mai bune pentru punerea în aplicare. A trecut uh, mult timp și mult timp Comisia Europeană a spus că nu ar fi nevoie. Astăzi, sau mai bine zis în 11 aprilie, ne vorbeați de acest uh, sistem de plângeri colective, căi de atac colective. Cred că e un punct foarte important și mă bucur foarte mult că există. Îmi pare rău că domnul Schwab nu e aici, pentru că uh, în ziarele din Germania am putut să citesc că a spus da, dar nu ne dorim acțiuni de genul celor existente în Statele Unite ale Americii. Am văzut propunerea părerea dumneavoastră nu e un sistem de class action ca în SUA, ci e un sistem rațional. Bineînțeles că nu ne dorim să se întâmple și la noi ceea ce se întâmplă în SUA pentru că nu ne dorim să existe un sistem care să îi îmbunătățească pe avocați sau în anumite consorții judiciare, ci ne dorim să putem proteja pe consumatorii noștri. De aceea e important să existe reguli și în ceea ce privește Cumpărarea pe internet este un domeniu transfrontalier și le e foarte greu să se orienteze consumatorilor atunci când achiziționează produse pe internet. Ne vorbeați și de cele întâmplate cu Facebook, putem menționa și scandalul diesel și altele, scandaluri în care vedem că uh, cetățenii din Europa au nevoie de protecție și nu putem trece cu vederea peste ei. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni au căile de atac de care au nevoie. Ați atins toate aceste puncte. Bineînțeles, nu putem spune că totul e minunat și nu există puncte care se pot îmbunătăți. Vom face propuneri în acest sens noi Parlamentul, însă abordarea e una bună și pozitivă și nu putem decât să o salutăm. Un al doilea punct pe care l-ați menționat informa- obliga- obligarea informațiilor pentru platforme. E un lucru foarte important pentru că vedem tot mai des cetățenii comandă ceva și nu știu de fapt cine e partenerul de contract. Totul rămâne în ceață și o platformă sau cealaltă nici măcar nu e disponibilă tocmai din cauze de protecția datelor, să pună la dispoziție aceste informații și anume cine este acel partener contractual. De aceea cred că e nevoie de ordine și în acest domeniu și dacă nu vor să-i numească pe acești parteneri contractuali, atunci platformele însă le trebuie să-și asume aceste responsabilități. Cred că aveți o abordare bună și cu siguranță noi vom merge puțin mai departe decât Comisia Europeană Cred că acestea sunt chestiuni care trebuie să fie cu adevărat abordate. Ne vorbeați și de contractele digitale. Și eu sper și cu Pascal ne ocupăm de acest domeniu. Sperăm că vom avea și directiva privind produsele și vânzările și aceasta să avanseze în acest an pentru că sunt foarte multe lucruri bune acolo care ne-ar putea reuși și de aceea vom continua colaborarea astfel încât să progresăm, pentru că, din nou, și acest subiect este unul foarte important și cetățenii noștri au nevoie de răspunsuri la problemele stringente cu care au de-a face, mai ales acum cu acest internet al lucrurilor. Vor fi tot mai dese în viitor, așa că nu trebuie să rămânem cu un pas în urmă, ci să ținem pasul cu industria, lucru pe care îl facem acum și e foarte bun și de aceea vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru toate acestea și vă mulțumesc și pentru colaborarea bună cu cabinetul dumneavoastră și în calitatea mea de raportor pot să vă spun că e foarte bine. Încă un punct pe care aș dori să-l menționez, unul care îmi dă dureri de cap în această New Deal for Consumers, trebuie să mă întreb de ce faceți acest fapt, Vă doriți ca în cazul achiziționărilor online să existe acele uh, plângeri care se poate fi adresate, însă e nevoie de o condiție și anume în ceea ce privește folosirea produsului, un lucru care până acum nu exista și cred că asta duce la o slăbire a protecției consumatorilor și cred că se ajunge și la o incertitudine juridică și aș dori să știu cum ați ajuns la această idee. Vă pot spune încă de, pe astă, de astăzi, grupul meu politic nu va merge pe această cale a dumneavoastră și asta pentru că noi nu ne dorim ca protecția consumatorilor la nivel european să fie din nou pusă sub semnul întrebării. Și poate puteți să ne spuneți de ce ați făcut acest pas în cadrul Comisiei Europene. Și vă pot spune foarte clar că noi, socialdemocrații, nu vom merge alături de dumneavoastră aici. Mulțumesc! Thank you very much. And then for the ECR... Mulțumesc foarte mult, domnul Dalton, din partea grupului ECR. Mulțumesc, doamna președinte și bun venit, doamnei comisar. Vă mulțumesc pentru propunerile cu care ați venit astăzi cu acest uh, New Deal. Săptămâna trecută am avut deja o scurtă dezbatere și pot să vă spun că din partea mea, în calitate de raportor pentru acest uh, New Deal, pot să vă spun că mi au angajamentul să uh, ajungem la un acord în termenul stabilit. De fapt, mi-aș dori ca totul să fie finalizat până în martie la anul, din motive clare pentru toată lumea dar din partea Parlamentului să uh, puteți conta pe Parlamentul European pentru că ne dorim să ajungem la un acord. Acum, referitor la conținutul propunerii, am câteva întrebări. În primul rând, definiția în legătură cu încălcarea, acea procedură de infringement. Uh, și posibilitatea de a ține cont de interesele colective ale consumatorilor și în alte state membre. Mi se pare că este un nivel de implementare destul de larg, mai ales când e vorba de posibilitatea de a impune anumite sancțiuni. Deci nu știu dacă se poate îmbunătăți această soluție, dacă putem restrânge un pic domeniul de aplicare, pentru că mi se pare prea extins. În ceea ce privește uh, vânzările uh, la ușa omului, Eu unul nu prea sunt pentru și nu știu dacă ar trebui să folosim uh, politicile care respectă viața privată pentru a interzice așa ceva, pentru că noi am făcut foarte mult în ceea ce privește barierele tarifare pentru piața internă și cred că am avut uh, un principiu pe care l-am respectat între toate grupurile și anume că dacă există bariere în ceea ce privește serviciile, acestea trebuie să fie proporționale și justificate de aceea sunt îngrijorat că dacă uh, ne gândim la o viață de familie, aceasta ar putea deveni o astfel de barieră și statele membre ar putea impune astfel de restricții utilizând acest argument. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți. Dacă ne gândim și la directiva pentru contracte, știm că aici n-am ajuns încă la un acord, nu știm care va fi acordul final, deci și aici suntem pe nisipuri mișcătoare. Cum ne putem asigura, deci, că până la urmă vom ajunge cu două propuneri care să fie armonizate pentru a ține cont și de propunerea care a fost făcută pentru produse tangibile. Deci, mi-aș dori să-mi spuneți cum putem face alinierea, deci armonizarea între cele două. În ceea ce privește acum calitatea uh, bună a alimentelor, cred că avem un acord. Mulți membri de la comisia noastră au luptat îndelungat pentru acest punct și mă bucur că l-ați menționat. Eu aș avea totuși un semn de întrebare în legătură cu propunerea dumneavoastră, în special dacă uh, Uh, vă referiți la produse care sunt marcate ca fiind identice, dar cu o alcătuire oarecum diferită. De exemplu, pentru zahăr, dacă cumperi uh, uh, Coca-Cola în Regatul Unit, ea este îndulcită cu zahăr din trestie de zahăr. Însă în Franța, zahărul care îndulcește este cel util de pe urma sfeclei de zahăr. Deci, diferențele sunt foarte mari între o între un stat membru și celălalt. Sau în Statele Unite, unde nivelul de fructoză este foarte ridicat. Deci produsul este același, dar compușii acestui produs sunt diferiți, bineînțeles în conș de materia primă care este inclusă. Deci cum puteți face față acestei dificultăți? Bineînțeles, recunoaștem faptul că principiul pe care l-ați menționat este unul pe care îl susținem cu toții. Dacă îmi permiteți, merg mai departe, doamna președintă. Sunt de acord cu ce au spus socialiștii în ceea ce privește uh, schimbările care trebuie făcute, în ceea ce privește dreptul de a returna, de a da înapoi și uh, cred că uh, sarcina probei uh, nu trebuie pusă pe umerii uh, consumatorilor atunci când este o problemă, dar cred că ne va fi destul de greu. Acum, la nivel uh, general, cred că trebuie să ajungem la un acord bun, dar pe de altă parte să nu fim prea stricți uh, cu companiile, pentru că altfel și, produc, și consumatorii vor avea de suferit, uh, produsele vor fi mai puține, mai puțin diversificate și mai scumpe. Deci va trebui să încurajăm și firmele mici și mijlocii să ajungă pe piață și am văzut că uh, reacția din partea comunității de afaceri a fost destul de negativă până acum. Așa că vreau să vă întreb uh, cum uh, veți putea vinde, să spunem așa, aceste schimbări comunității de afaceri. Mulțumesc! Și acum domnul Mates, care o înlocuiește pe doamna Șaranțova din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă comisar, din partea grupului nostru bun venit aici. Vreau să vă spun că sunt uh, de acord cu propunerea pe care ați făcut-o pentru consumatori, acest uh, New Deal în special pentru consumatorii digitali care vor putea beneficia de reguli simple și orizontale care să se aplice pentru toate companiile în același fel. Cred că este o încercare pozitivă pentru a adapta regulile referitoare la consumatori uh, în epoca digitală și să ținem cont de uh, o economie care este din ce în ce mai dependentă de date. Transparența va fi esențială și în felul acesta consumatorii vor putea lua o alegere în cunoștință de cauză. Însă, pe de altă parte, încrederea consumatorilor depinde și de o implementare a regulilor în mod coerent în întreaga industrie. Și am văzut de mai multe ori recent că regulamentul în vigoare nu era implementat așa cum trebuia de fiecare dată. Deci vreau să vă întreb ce are de gând să facă Comisia pe viitor pentru a se asigura că implementarea se face așa cum trebuie pentru toate companiile. Aceasta este o primă întrebare. Și un ultim comentariu, dacă îmi permiteți. Cred că soluția pe care ați găsit-o pentru a face față uh, căilor de atac uh, colective în masă este una foarte inteligentă pentru ca organizațiile pentru protecția consumatorilor să găsească soluții pentru consumatori. Și este o modalitate complet diferită de sistemul american, un lucru pe care l-ați arătat uh, cu claritate în conferința de presă pe care o ați dat-o. Este o abordare europeană asupra acestei probleme și mi se pare una foarte inteligentă, însă, bineînțeles, va trebui să vedem și detaliile, ce se întâmplă cu uh, procesul de calificare și felul în care anumite organizații, de exemplu, au uh, pus sub semnul întrebării opinia comisiei. Oricum, ceea ce ați făcut până acum a fost o muncă destul de grea pentru a îmbunătăți situația pentru consumator și cred că este în interesul comisiei noastre, a comisiei INCO, să ne asigurăm că până la urmă consumatorii din întreaga Uniune vor beneficia de pe urma unor reguli care să se aplice și care să funcționeze nu împotriva companiilor sau a consumatorilor, ci în beneficiul ambelor părți. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului uh, GUE, domnul Young. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar, este o adevărată plăcere să vă avem aici în fața comisiei noastre. Foarte pe scurt, două chestiuni care mi se pare esențiale. În primul rând, directiva în ceea ce privește um, acțiunile reprezentative. Sper ca din partea grupului meu să fiu raportor pentru această propunere atât de importantă. Trebuie însă să vedem în detalii uh, cum se împart competențele între juri și IMCO, aceasta se va hotărâ mai târziu, dar oricum putem spune că IMCO va avea un rol foarte important de jucat în acest dosar. Și propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră spunând că nu e vorba aici de uh, un exercițiu prin care să uh, încerci să obții profit. Mi se pare o abordare foarte bună și eu o voi susține alături de colegii mei. La articolul 7 mi se pare foarte interesant că ați prevăzut deja ce se va întâmpla cu finanțarea entităților care se califică și ce se întâmplă cu uh, Uh, finanțarea în general și contextul finanțării acestor entități. Ați intrat în detalii de natură concretă și care mi se par foarte judicioase. Bineînțeles, uh, grupul meu va analiza toate detaliile pe viitor, dar cred că este un punct de plecare foarte bun pentru munca care ne așteaptă. Aș avea și o întrebare pentru că în trecut, doamna comisar Bienkovska și dumneavoastră v-ați implicat într-o uh, cauză care era foarte importantă pentru consumatori. Este vorba de scandalul Dieselgate. Doamna comisar Bienkovska a, a trimis scrisori companiilor respective pentru a obține uh, niște compensații pentru consumatori, din păcate se pare că nu a obținut nimic și nu știu dacă prin noua propunere se poate face mai mult. Vreau să vă întreb cum considerați că ar putea crește presiunea din partea Comisiei asupra acestor companii? Pentru că, e adevărat, pe de o parte vorbim despre legislație, însă avem destui consumatori în Europa care au avut de suferit de pe urma acestor consecințe și dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în Statele Unite unde Volkswagen a oferit compensații, cred că și în Europa ar trebui să se întâmple același lucru. Și o altă întrebare și poate greșesc aici, poate nu e momentul sau locul potrivit, dar așteptam uh, o propunere și pentru protecția uh, turnătorilor, să zicem așa. Știu că sunt și alte comisii implicate dar uh, am văzut cu surprindere că temeiul juridic care a fost adoptat este unul cu totul diferit de cel uh, la care ne gândeam la Parlament înainte și până la urmă piața internă este cea care um, devine lider în acest uh, dosar și este în interesul nostru să ne centrăm pe felul în care îi vom proteja pe viitor pe acești Uh, avertizori de integritate, acești turnători, cum li se mai spune. Nu știu dacă ne puteți uh, da câteva detalii în legătură cu viitoarea propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor, uh, coordonatorul nu este aici. Domnul Zulo, din partea ENF, vă rog. Prezidente, grație. Mulțumesc, domnul, domnul președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Cred că când vorbim despre dezvoltarea pieței unice, mai ales când e vorba de piața unică digitală și dezvoltarea acesteia, una dintre componentele esențiale ale dezvoltării acestei piețe este încrederea consumatorilor, a utilizatorilor, a clienților. Deci uh, capacitatea de a avea uh, un cadru și un mediu sănătoase în care se dezvoltă aceste relații comerciale din punctul de vedere al protecției consumatorilor. Uh, Doamna comisar are o abordare și spune că nu trebuie ca economia să fie cea care domină uh, și consumatorii să fie sau să se simtă înșelați. Aceasta este abordarea dânsei. Și în acest sens s-au făcut o serie de propuneri sub titlul de New Deal. Și aș încerca să intru în detalii. De fapt, cer două lămuriri. În primul rând, instrumentele preconizate. Dumneavoastră, doamnă comisar, recent uh, Ați vorbit despre acele class action și ați spus că doriți ca Comisia Comisia dorește ca consumatorii înșelați să poată să facă ceva, uh, dar nu într-un mod uh, ca cel american în care aceste acțiuni în justiție masive devin un adevărat business. Însă mă întreb dacă nu cumva pierdem o ocazie aici pentru că poate am putea să folosim și conceptul de retroactivitate pentru a folosi asemenea instrumente. Ați vorbit, de exemplu, despre Dieselgate. Cu un astfel de instrument la dispoziție, consumatorii în care s-a dovedit, în cazul lor s-a dovedit că au fost înșelați, trebuie să poată și ei să aibă niște despăgubiri. Deci, cumva, se pierd niște ocazii, niște oportunități și nici nu se transmite un mesaj puternic de protecție a consumatorilor. În doilea rând, ne punem întrebarea ce se protejează aici. Uh, aici discutăm foarte mult uh, și în acest moment despre datele personale care sunt identificabile, așa cum se întâmplă când semnăm un contract, când completăm un formular și așa mai departe, ne dăm numele, adresele, etc. Însă, uh, dacă ne gândim la partea informatică și internetul. Ai, se pun în circulație o serie de date, dar care nu sunt date personale propriu-zis și se poate, poate nu se face o distinție foarte bine despre ce este vorba. Dacă trimite un mesaj cuiva, se colectează niște date. Dacă se transmite ceva criptat pe mail, tot datele noastre sunt până la urmă, dar nu sunt direct identificabile. Și atunci când vorbim despre protecția datelor, ar fi bine să înțelegem la ce fel de date ne referim. Și pentru că, bineînțeles, ă, între aceste date se pot face confuzii, eu aș dori să avem ă, o abordare a unei protecție maxime și nu o definiție prin care să se lase prea mult ă, la, laxist, ca să zic așa. Și apoi uh, să nu uităm uh, problema cu Facebook. Astăzi, astăzi chiar uh, suntem în plină incertitudine, deoarece regulile jocului parcă nu sunt bine cunoscute, nici măcar de cei care le emit. Iată, deci, o serie de provocări foarte importante care nu că ne așteaptă, ci pe care le întâmpinăm astăzi, pentru că, pe de o parte, utilizatorii, consumatorii trebuie protejați, pe de altă parte, nu dorim să frânăm evoluția economiei și nu dorim să punem piedici în calea dezvoltării pieței unice digitale care să poată să fie mai inovativă și mai ambițioasă. Astfel vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să facem doar o rundă de întrebări, pentru că bănuiesc că multe întrebări se vor referi la uh, cam aceleași subiecte. Doamna Steiler are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, doamnă comisar. Mm, mă bucur că v-am auzit și săptămâna trecută în ceea ce privește Facebook și Cambridge Analytica și despre angajamentul dumneavoastră personal în favoarea protecției datelor. Este un lucru foarte important. E un mesaj pe care ne-am bucurat, ne bucurat să-l uh, auzim. Bun, aici suntem într-o comisie dedicată protecției consumatorilor și a uh, drepturilor consumatorilor, de asemenea. Și o ziaristă de la Guardian a contribuit la uh, dezvăluirea scandalului Cambridge Analytica. A vorbit despre modul în care dorea să închirieze o mașină și și-a dat seama cum datele sale fusese exploatate și au ajuns până la un mare magnat american care a finanțat alegerile. Uh, eu cred că ar trebui ca, uh, chiar și să zicem și în, în uh, contractele de asigurare, să se facă niște precizări legate de folosirea datelor personale. Uh, să nu existe confuzii. Leadershipul dumneavoastră este foarte important, așa cum este important să uh, menținem această atitudine și în vederea alegerilor din uh, europene. Apoi, uh, produsele, siguranța, securitatea acestora, dar și partea digitală. Știți bine că când e vorba de produse, la produse chimice și fizice propriu-zise, avem uh, protecția consumatorilor care este înscrisă în lege, dar mult mai puțin când vine vorba de produsele digitale, imateriale. Uh, aici avem o lacună, pentru că, bineînțeles că s-a vorbit foarte mult despre produse cum ar fi uh, ceasurile pentru uh, copii, dar acum au apărut ceasurile acestea smart, ceasurile electronice, inteligente, care pot să spioneze copiii, care prin Bluetooth pot să trimită uh, informații uh, pe unde nu te aștepți. Uh, deci e vorba de un adevărat spionaj uh, față de consumatorii noștri, dar și lucruri legate de siguranța copiilor. Uh, un astfel de produs în anumite țări este interzis, în altele nu. Deci există mari discrepanțe. Lucrurile trebuie să fie clare. Apoi, bineînțeles, în ce privește New Deal, eu cred că este o idee foarte bună, dar trebuie să ne străduim ca să fie ceva tangibil în vederea alegerilor europene. După cum spuneam, mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Arimo. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt și în, uh, grup, și în numele domnului Andreea Schwab voi lua cuvântul, nu poate să fie alături de noi în această după-amiază. Pe scurt, în ceea ce privește această nouă propunere, uh, New Deal for Consumers, uh, Bineînțeles, vă, ne vom implica și noi, vom colabora cu dumneavoastră. Din perspectiva mea personală, nu pot decât să vă urez toate cele bune, doamnă comisar. Avem deja aceste acțiuni reprezentative care se folosesc de o vreme, așa că ele trebuie să fie acum oficializate. Important e că există această diferență între sistemul american și cel european. Ați ales sistemul european așa cum se folosește deja în Europa, de exemplu în Belgia. Din punct de vedere personal, nu am discutat discutat încă cu colegii mei de grup politic, dar e un sistem care, din câte știu, funcționează și funcționează bine și din perspectiva consumatorilor. Acesta ar fi un aspect. Altul, Doamnă comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o pe aceste acte legislative greoaie și anume Digital and Tangible Goods. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați depus eforturi astfel încât și statele membre să înțeleagă că e nevoie să ajungem la o soluție constructivă, să ne o propunem și să oferim sprijinul de care e nevoie. E important ca și statele membre să vadă lucrurile din aceeași perspectivă și să se finalizeze și aceste acte legislative în acest mandat. Cred că e foarte important în aceste momente în care Europa trebuie să vină cu rezultate și e important să venim cu rezultate și pentru consumatori și pentru pentru companii, să le arătăm că Europa se ocupă de problemele lor. E tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici, doamnă comisar. Thank you very much. And then... Mulțumesc foarte mult. Doamna Șinelova urmează. Mulțumesc foarte mult. O să folosesc uh, această ocazie pentru că pot să vorbesc uh, limba mea maternă, limba noastră maternă, limba cehă. Mă bucur foarte mult să vă văd aici, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru prezentare. Nu cred că vă va surprinde. Întrebarea mea este legată de faimoasa calitate duală a produselor. Sunt lucruri pe care le-a tot discutat împreună uh, în mai multe rânduri și avem un raport din proprie inițiativă, după cum bine știți, care se referă la aceste lucruri și el a fost prezentat ca reacție la ceea ce dumneavoastră comisia ați prezentat în acest sens și permiteți-mi să pun câteva întrebări. În primul rând, articolul 6 din directiva privind practici comerciale neloiale, necinstite, care va însemna că aceste produse, produse cu calitate duală vor deveni practic o practică comercială neloială. Pentru că avem două produse care trebuie să fie identice, dar care de fapt au caracteristici diferite. Cum o să poată autoritățile de supraveghere să poată să hotărască ce înseamnă o caracteristică sau o diferență semnificativă între aceste produse, când o să fie cazul. Și apoi, considerentele din textul respectiv, vreau să vă spun că sunt destul de sceptică aici, pentru că aceste considerente includ o uh, listă deschisă de uh, motive legitime care pot să justifice diferența dintre produse, chiar dacă poartă aceeași marcă, același brand. Mie nu place considerendul uh, respectiv care vorbește în limbaj foarte ambigu și vag despre preferința consumatorului. Asta mi se pare că este o uh, subterfugiu uh, care va permite, sau mai degrabă nu va permite autorităților de supraveghere să supravegheze și să evalueze produsele așa cum trebuie. Și apoi și metodologia comună de testare, și aceasta mă preocupă, ați vorbit despre asta la început, ați spus că uh, ne pregătiți o astfel de metodologie în curând vom avea ceva concret. Vreau să vă întreb când. Când vom avea asta? Și ca să termin pe o notă pozitivă, pentru că meritați asta, vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul personal de care dați dovadă în acest dosar, pentru că după mulți ani de discuții dificile și uneori de-a dreptul uh, ciudate, și de tentative de a marginaliza acest subiect, în sfârșit am ajuns la ceva mai tangibil, mai concret în legătură cu ce este această calitate duală și ce se poate face pentru a contracara acest fenomen. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și urmează doamna Bozan. Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar, vă mulțumesc că sunteți aici, prezentă împreună cu noi, discutând o propunere care va însemna ceva important pentru consumatorii noștri în viața lor. Și eu cred la rândul meu că nu vă va surprinde faptul că salut propunerea dumneavoastră în legătură cu produsele de calitate duală, pentru că problema este una reală, dar nu s-a făcut nimic pe plan legislativ până acum în acest sens. Uh, și trebuie să vă spun că consumatorii de la mine din țară sunt foarte mulțumiți că se vede în sfârșit luminița la capătul uh, tunelului și vă felicit pentru asta. De asemenea, v-aș pune o întrebare foarte semănătoare cu cea pe care v-a adresat, uh, adresat-o colega Olga Șenalova. Ca raportor la Envi pe subiectul respectiv, am cerut și eu modificări eh, în directiva privind practicile comerciale neloiale, dar în anexă, pentru că asta este cea mai bună soluție pentru a permite consumatorilor să scape de această problemă. Iar propunerea de la articolul 6, aici nu este foarte clar ce înseamnă acea diferență semnificativă, significant difference, uh, mai cu seamă că avem o serie de considerente care se cam bat cap în cap. Așadar, vreau să vă întreb cum credeți că acest articol chiar va funcționa în practică și cum vor uh, evalua autoritățile ce înseamnă o diferență semnificativă. Cred că este foarte important ca lucrurile să fie clare și intențiile noastre să fie clare uh, vis-a-vis -vis de autoritățile de protecție a consumatorilor și față de consumatorii înșiși. Uh, și vreau să vă mai întreb un lucru tot legat de acest subiect. Se referă la acțiunile colective în justiție, collective redress. V-am cerut, v-am transmis un, mesaj legat de astfel de posibilități în justiție Mă referam atunci la Volkswagen. Vreau să vă întreb dacă pentru bunurile cu calitate duală s-ar putea uh, preconiza astfel de acțiuni în justiție în viitor. Vă mulțumesc foarte mult și domnul Tarabela. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt s-au spus multe lucruri deja. Doamnă comisar, vă felicit și nu vă va surprinde acest lucru pentru că doriți acest New Deal pentru consumatorii noștri. Uh, și este într-adevăr o propunere echilibrată în legătură cu aceste acțiuni în justiție colective, lucruri pe care le tom cerem de ani de zile și vreau să vă spun că un funcționar uh, care acum este la pensie de la comisie a făcut un pariu că va câștiga o sticlă de șampanie, cum că nu va exista niciodată o astfel de acțiune colectivă în justiție pe partea de consumatori și mă bucur că această persoană a pierdut, uh, ceilalți vor bea această șampanie și dacă este să bem, o bem în cinsta dumneavoastră, doamnă comisar. Eu cred că dacă vor fi obstacole în calea acestor inițiative, ele nu vor veni de la Comisie, nici de la Parlament, ci de la Consiliu. Dumneavoastră continuați pe mandatul dumneavoastră, dar noi avem timpul uh, Uh, care curge foarte repede, după aia intrăm în campanie electorală pentru europene, deci suntem contra timpului și dacă este să fim blocați, vom fi ca de obicei blocați de Consiliu. În sfârșit, uh, să revin la oile noastre, mă refer la aceste, această calitate duală a produselor. Nu trebuie să existe fraude Ehm, în sensul că nu trebuie ca un produs uh, sau două produse considerate identice să aibă o componență sau compoziție diferite și asta să inducă în uh, eroare cetățeanul. S-au dat produse, s-au dat exemple de produse cum ar fi Coca-Cola, dar mai sunt și altele, uh, de exemplu cuburile de tip vegeta, să zic așa, sau delicat au un gust și o compoziție diferită în, în toate țările în care te duci, deși poartă același, uh, același brand. Este un exemplu foarte clar. Um, gustul e diferit, compoziția este diferită, dar lucrurile trebuie să se reflecte ca atare pe calitate pe etichetă. Ne dorim să avem gusturi diferite în Europa pentru că materiile prime folosite sunt diferite, dar să se spună că e un produs diferit. Nu vreau să uniformizăm cu orice preț. În orice caz, și eu și domnul Danco și alții ne dorim ca orice ar fi omul să mănânce sănătos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și în sfârșit domnul Țurcanu dorește să intervină. Vă mulțumesc și eu. Vă salut, doamnă comisar. Am luat cuvântul după ceilalți responsabili pe dublu standard, pentru că eu sunt din umbră și așa este firesc. Uh, la acest aspect aș dori să fac referire și am fost extrem de atent la cele prezentate dumneavoastră. A spus că sunt uh, prevăzute sancțiuni în directiva pentru practici comerciale neloiale, dar totuși acest fenomen există. Uh, trebuie să vedem unde este problema. Ori autoritățile nu știu să transpună aceste legislație sau cum să facă controlele, ori efectiv uh, nu se vrea și atunci ar fi mult mai grav. Uh, din întâlnirile avute cu reprezentanții asociațiilor pentru alimente, întotdeauna mi-au invocat că este ce ar avea altă percepție gustativă. Doamnă comisar, dragi colegi, suntem liberi E o libertate fundamentală a noastră să circulăm peste tot în lume în doar câteva ore. Ne obișnuim cu un produs. Trebuie să-l găsim același, identic, cu același gust, acolo unde noi ajungem. Acest lucru nu trebuie să mai existe, cum spunea și colega Borzan, să mai existe dubii că s-ar putea schimba ingredientele unui produs doar că o anumită zonă a Europei are alte percepții gustative. Nu există așa ceva sau să se poată folosi uh, îndulcitori sau fructoză în uh, locul zahărului. Dacă folosim zahăr de sfeclă sau de trestie, totuși este zahăr, dar dacă folosim înlocuitori, este, din punctul meu de vedere, extrem de, de grav. Uh, ați vorbit de siguranță alimentară. Am fost uh, șeful serviciilor veterinare din România, am controlat, știu ce înseamnă audituri în, pe, pe fluxul de producție. Am fost și vicepreședinte la protecția consumatorului în țara mea. Știu și legislația în ceea ce privește protecția consumatorului. Ei, calitatea nu s-a verificat niciodată, domnule comisar. Este asumată de producător. Eu cred că am ajuns în momentul în care acest lucru trebuie să se schimbe. Să înființăm atunci când există suspiciuni, o direcție specializată în acest sens, pentru că acolo pe fluxul de producție se întâmplă aceste fraude. Degeaba luăm de la raft, este foarte greu să ne dăm seama dacă rețeta este sau nu este respectată în timpul fabricației. Dar dacă noi mergem acolo și supraveghem prin specialiști în domeniu, cu siguranță vom descuraja în cel mai scurt timp acest fenomen. Sper că am fost uh, făcut înțeles și Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and then uh, I would like to give the floor. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei, doamnei comisar să ne răspundă la întrebări. Thank you very much uh, for all your comments and Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Am să încerc să vă răspund la toate întrebările. În primul rând, un element pe care nu-l aveam în prezentarea discursului. Care este filozofia în spatele acestui nou acord? Ce ne dorim să facem? Noi dorim ca uh, consumatorii din UE să poată să-și spună părerea, să fie mai bine informați, să fie pregătiți pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, să fie mai atenți, mai vigilenți și să fie mai bine pregătiți pentru a-și susține drepturile cred că este vorba de o presiune care lipsește la ora actuală pe piață, de jos în sus, pentru că, în general, ne uh, orientăm de sus în jos pentru a implementa legislația. Trebuie să schimbăm ceva, deci, și de jos în sus. Trebuie să capacităm consumatorii și asta ne va ajuta foarte mult. Iată uh, care este proiectul uh, inclus în acțiunile colective, de asemenea în uh, calitatea alimentelor și am spus-o de la început, uh, oamenii nu doresc să cumpere uh, produse falsificate. Trebuie să fim în stare însă să o spunem cu claritate că nu ne mai dorim așa ceva. În ceea ce privește uh, căile de atac colective, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ne doream o abordare unică europeană pentru a intra în acest domeniu al căilor de atac colective. Eu știam încă de la început ce nu-mi doream, și anume să aplicăm modelul american și aveam exemple foarte bune de la Camera de Comerț americană, de la experții care lucrează în acest domeniu și care ne-au avertizat să nu cumva să facem aceleași greșeli ca și americanii. Doream, pe de altă parte, să existe echitate față de consumatori și să arătăm oamenilor că ei au niște drepturi și dacă drepturile sunt implementate cum trebuie, atunci vor fi protejați mai bine. Tocmai de aceea am ajuns la aceste două modalități de a avea căi de atac colective. În primul rând, pentru uh, cazul în care știm cine sunt consumatorii care au fost uh, păcăliți, înșelați, de exemplu cazul Dieselgate, când cunoaștem foarte bine numele clar al fiecărui uh, consumator care a avut de suferit și pentru aceștia ne doream să avem și niște compensații clare care să se obțină, pentru că ne doream să ne prezentăm în opinia publică și în fața consumatorilor după acest Dieselgate și uh, să spunem, da, ne pare rău, nu suntem pregătiți uh, pentru astfel de situații, americanii se descurcă mai bine pentru că au obținut compensații mai rapide pot să vă spun că n-a fost deloc uh, momentul cel mai bun pentru mine ca și comisar și a fost, uh, pe de altă parte, momentul de plecare pentru a încerca să aduc uh, o modalitate simplă de soluționare, de găsirea compensațiilor pentru consumatori. Pentru că s-a menționat aici deja, atunci când te implici ca și persoană în acest proces, ca persoană individuală, fizică, rezultatul nu este deloc sigur și trebuie să faci multe investiții din punct de vedere al timpului și al banilor. Iată de ce 70% din cei care sunt înșelați nu fac pur și simplu nimic și această cifră de fapt este chiar în creștere și uh, aceasta pe măsură ce uh, cresc uh, cumpărăturile uh, online, uh, digitale. Oamenii nu se mai implică pentru a găsi soluții atunci când sunt păcăliți. O a doua modalitate pe care ne-am dorit-o era aceea de a avea o abordare europeană pentru căile de atac colective, pentru acei consumatori la care nu le știm nici numele, nici numărul, numărul lor, uh, dar știm că sunt mii, uh, zeci de mii sau poate chiar milioane de persoane, așa cum s-a întâmplat cu Cambridge Analytica. Vorbim despre 2,7 milioane de cetățeni europeni. Credeți că ei trebuie să meargă fiecare în instanță? Mm, nu, bineînțeles că nu. Dar uh, oamenii țin la viața lor privată și o fac din ce în ce mai mult și tocmai de aceea, pentru astfel de cazuri, nu ne doream un sistem de compensații pentru fiecare individ în parte, ci ne doream să avem un proces colectiv și dacă instanța uh, hotărăște să se acorde compensații, aceste compensații trebuie să uh, fie utilizați pentru uh, Uh, protecția consumatorilor, deci să ajungă la consumatori în mod indirect. Deci până la urmă ne doream să propunem un sistem echitabil pentru toată lumea, care este departe, bineînțeles, de sistemul de acțiuni colective din Statele Unite. Acest lucru se va folosi și pentru cauzele transfrontaliere și sistemul nostru vine în mână în mână cu ceea ce facem în cadrul CPC, uh, deci, uh, uh, cooperarea pentru protecția consumatorilor. Dorim să ne pregătim pentru cazurile de încălcare a legislației la nivel transfrontalier și atunci când vom uh, implementa acest sistem pentru cazurile transfrontaliere, o vom putea avea o implementare mai extinsă. Pe de altă parte, vom fi foarte atenți să ținem cont de procedurile naționale de drept civil și să respectăm în același timp și uh, legislația europeană uh, în ceea ce privește regimurile juridice naționale, pentru că nu putem face mm, revoluții pe toate fronturile. Bineînțeles, trebuie să respectăm uh, drepturile și legislația statelor membre și pentru cazurile transfrontaliere. Eu mă bucur foarte mult uh, că această propunere are un domeniu de aplicare foarte extins. Am început cu o propunere puțin ambițioasă, în care includeam, bineînțeles, uh, disputele de tip uh, clasic ale consumatorilor, și după aceea ne-am zis că, de fapt, publicăm în fiecare an scoreboard-ul pentru consumatori și constatăm același lucru în fiecare an. Sectorul cel mai riscant este sectorul financiar. El apare de fiecare dată anual uh, cu numeroase plângeri din partea consumatorilor. În al doilea rând, pe locul 2, transportul și drepturile pasagerilor și putem uh, continua uh, cu telecomunicațiile, sectorul energiei. Acestea sunt elementele cele mai litigioase clasice cu care ne confruntăm. Și această tabelă am încercat să o utilizăm pentru propunerea noastră. În felul acesta am acoperit toate sectoarele care apăreau în acest scoreboard. Iată, uh, Comisia a venit cu o propunere uh, simplă, ușor de înțeles, uh, cu date practice care să fie ușor de folosit de oamenii de rând. Pe de altă parte, trăim într-o era digitală, cu foarte multe dezvoltări și schimbări și am văzut că marile corporații, companiile mari, gigante, devin din ce în ce mai mari și uh, oamenii devin din ce în ce mai puțin uh, importanți consumatorii de rând și cred că trebuie să găsim soluții și pentru astfel de situații. Ați avut uh, multe comentarii de făcut pe marginea Uh, căilor de atac. Și acum am să trec la un al doilea element, uh, cel legat de calitate. În primul rând, am uh, încercat să oferim un ghid, un îndrumar și oamenii ne spuneau că aveau nevoie de o descriere mai clară în uh, legislație, deci am introdus acest articol 6 și, în paralel, finalizăm acum uh, uh, metodologia pentru uh, testarea cazurilor de calitate a alimentelor. Doamna Senalova mă întreba când, sau ce vreau să spun atunci când spun că în curând, când spun în curând, mă refer la câteva săptămâni. Deci mă aștept ca această propunere să vină în luna mai și după aceea voi vorbi cu autoritățile naționale de supraveghere a pieței, cu inspectoratele naționale, vom vedea cine o va face și mă voi întoarce cu îndrumarul și cu metodologia și le voi cere să înceapă testele propriu-zise. Metodologia va include mai multe părți și tocmai de aceea este esențial să avem o procedură clară uh, pentru uh, organismul din statul A care se duce să cumpere ceva în statul B. Poate că vi se pare ciudat, uh, dar uh, de multe ori am auzit comentarii cum că nu uh, putem să mergem să cumpărăm în alt stat. Mi se pare de fiecare dată oarecum ciudat, dar era o problemă pe care trebuia să o rezolvăm și le-am oferit o procedură și date de natură tehnică, consiliere de natură tehnică pentru a vedea cum se poate face față acestei probleme pentru diferențele semnificative despre care m-ați întrebat și dumneavoastră. Fiecare caz în parte va trebui să fie evaluat diferențele semnificative trebuie evaluate și, în conformitate cu articolul 6, aceste diferențe semnificative înseamnă, practic, diferențe nejustificate, deci care nu se bazează pe uh, nici uh, un lucru pe care să-l dovedească uh, producătorul. E vorba aici de materiile prime utilizate și toate acestea ar putea fi doar niște scuze artificiale inventate uh, care trebuie analizate, iar noi ne dorim ca producătorii să vină cu această justificare, să ne arate care este dovada prin care justifică două produse diferite cu aceeași marcă. Și aici marca unică este esențială pentru definiția noastră, pentru că atunci când am vorbit cu miniștrii de industrie care vor analiza această uh, chestiune în curând, atunci când le-am explicat despre ce este vorba, am uh, văzut că existau multe uh, uh, temeri uh, în legătură cu produsele naționale, uh, brânza românească și așa mai departe, telemeaua românească și altele. Dar noi nu dictăm prețurile. Noi ceea ce ne dorim în Europa este să avem uh, o marcă internațională uh, care să fie peste tot la fel, cu aceeași calitate peste tot. Este foarte simplu. Uh, și metodologia ne va oferi instrumentul tehnic necesar pentru autoritățile naționale tocmai pentru a face testele necesare, pentru a face comparațiile necesare și pentru a, a lua măsurile imediat, bineînțeles după utilizarea metodologiei respective. Eu cred că îndrumarul pe care l-am oferit deja încă de anul trecut poate fi utilizat încă de pe acum. Foarte mulți miniștri au luat legătura cu mine și membrii ai uh, parlamentelor, de exemplu, în special din partea autorităților de implementare din statele membre și mi s-a spus uh, că uh, se dorea ca aceste elemente să fie incluse în legislație, ceea ce am și făcut. Pe de altă parte, Comisia trebuia să dea o, un aviz foarte clar în legătură cu posibilitatea de a începe procedurile. Uh, Vom vedea, deci, uh, uh, după ce statele membre vor, vor avea, vor dispune de această metodologie, bănuiesc că în a doua jumătate a anului procedurile vor putea începe și în același moment uh, vom începe cu o metodologie similară și pentru detergenți, pentru că nu doar produsele alimentare sunt criticate, avem și uh, celelalte produse, pastele de dinți, uh, detergenți și așa mai departe, care sunt și ele sub vizor. Vânzarea uh, la ușa casei. Domnul Dalton ne-a pus o întrebare pe această temă. Noi încercăm să uh, permitem statelor membre să uh, vadă dacă uh, cu motivul uh, problemelor de sănătate sau de securitate, de viață privată, um, aceste practici din partea unor comerci, uh, unor firme agresive sau unor persoane agresive ar putea fi limitate sau interzise. Și dacă statele membre hotărăsc acest lucru, vor trebui să notifice Comisia astfel încât să se garanteze că interdicția se face doar uh, pe motivul că există o amenințare reală față de uh, persoanele respective. Uh, există state membre în care aceste practici sunt în scădere. Avem uh, alte state membre, vreo 5-6 state membre, în care aceste practici sunt periculoase pentru o anumită categorie de persoane, persoane vulnerabile, persoane în vârstă, persoane cu handicap, uh, mame care se află în concediu de maternitate acasă și studiile ne arată cu claritate că, în ciuda uh, îmbunătățirilor pe care le-am făcut la nivelul UE, există diferențe între statele membre și trebuie să ținem cont de ele și de amenințările existente. Referitor acum la retragerea de pe piață. Mă așteptam uh, să fiu criticată din punctul de vedere al protecției consumatorilor. Noi am spus că vom fi uh, coreți uh, în procesul refit și vom vedea ce se întâmplă cu abordările disproporționate față de companii. Există această posibilitate uh, de a nu retrage de pe piață imediat bunurile și de a nu plăti uh, banii imediat. E vorba uh, de cazuri aici în care consumatorii pur și simplu uh, au un comportament abuziv uh, față de drepturile lor și față de legislația lor și tocmai de aceea am venit cu această propunere. Aceasta este propunerea noastră și sunt convinsă că veți fi cu ochii pe ea de aproape, vom vedea la ce rezultate vom ajunge și sper oricum ca acest rezultat uh, să fie atins înainte de sfârșitul mandatului nostru. Trec acum la propunerea referitoare la avertizorii de integritate, la turnători. Protecția acestora este importantă pentru noi. E vorba de persoane corecte, cinstite, cărora chiar le pasă de interesul public. Vorbim despre persoane care uh, au informații în legătură cu uh, comportamente greșite, nepotrivite și doresc să informeze despre acestea, dar se tem se tem, de exemplu, că ar putea fi dați afară de la locul de muncă sau că ar putea exista consecințe uh, nefaste din punct de vedere financiar sau din alte puncte de vedere și ne dorim să le asigurăm protecția necesară, îndeplinind pe de altă parte și uh, cerințele de protecția consumatorilor. Uh, domeniul este destul de extins, vom acoperi și elemente de sănătate, concurență, fraudă, corupție, spălare de bani. Deci există aici o listă foarte lungă de domenii de aplicare pentru care avem nevoie de Uh, cooperare cu aceste persoane cinstite pentru a afla la timp dacă există o amenințare reală la adresa sănătății publice, a intereselor publice și așa mai departe. Cred că este uh, o propunere bună și sper să fie bine primită și de statele membre. Dacă ne întoarcem acum la perspectiva acestui nou acord și uh, ce se va întâmpla la Consiliu, am uh, realizat mai multe consultări cu statele membre și ministrii de industrie consideră că armonizarea sancțiunilor este chestiunea cea mai problematică. Va trebui să investesc uh, mai mult timp pentru a le explica că e vorba de o armonizare pentru cauzele transfrontaliere și tocmai de aceea este o chestiune care se tratează la nivel european pentru că ei uh, spuneau că e vorba aici de o chestiune de subsidiaritate, deci de competența națională. În al doilea rând, calitatea alimentelor. Bineînțeles, și aici va trebui să venim cu mai multe explicații, cu elemente uh, convingătoare, cu argumente convingătoare. Se pare că problema cea mai mare până acum a fost propunerea referitoare la uh, căile de atac colective, însă aceasta a fost doar critica pe care am primit-o din partea miniștrilor de industrie. Va trebui să vedem ce se întâmplă și cu ceilalți. Domnul Zulo a menționat din nou cazul Dieselgate. Din păcate, nu putem folosi acțiunile colective pentru Dieselgate, pentru că e vorba de retroactivitate aici. Practic, Dieselgate ne-a învățat multe lucruri și uh, tot ce am propus în acest nou acord se va putea utiliza ulterior. E vorba aici și de datele personale și aici ar trebui să facem o clarificare pentru că e vorba de încălcarea uh, regulilor datelor cu uh, caracter uh, general și trebuie să protejăm și uh, datele cu caracter personal. Bineînțeles, ar trebui să acoperim nu doar cazuri de genul uh, Cambridge Analytica, ci și uh, cazuri care au de-a face cu calitatea alimentelor, deci se va putea aplica pentru ambele cazuri, însă atunci când va intra în vigoare, nu acum. Pentru doamna Stiller, noi uh, tendințe și inteligența artificială, pot să vă spun că miercuri vom publica deci peste două zile, pentru că astăzi e luni, nu? În curând uh, vom avea o comunicare pe tema inteligenței artificiale. De asemenea, vom include și siguranța produselor. Și, pe scurt, iată ce vom spune. Vom spune că se va aplica cadrul actual de siguranță la nivelul UE, E vorba de directiva pentru echipamente radioelectrice, uh, device-uri electrice și legislația actuală în ceea ce privește inteligența artificială și internetul obiectelor, toate acele cazuri în care siguranța produsului ar putea fi pusă sub semnul întrebării sau ar putea reprezenta un pericol. La anul vom publica un alt raport prin care vom veni cu propuneri pentru viitor, cu măsuri legislative concrete, specifice, care să acopere inteligența artificială și vom vedea ce se va întâmpla între timp. Dacă vom avea senzația că într-adevăr e o urgență și că avem nevoie de legislație în UE. Deocamdată trebuie să folosim legislația pe care o avem. Sunt convinsă că am trecut peste multe elemente importante, însă înainte de a încheia vreau să-i mulțumesc doamnei Senalova pentru susținerea pe care mi-a acordat-o în tot acest timp. E bine să menținem acest dialog uh, între noi. Știți uh, foarte bine că uh, comisia noastră își dorește să facă pași mari la elemente cheie importante. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Gebhardt, domnului Arimo și domnului Fos pentru susținerea pe care ne-au acordat-o, pentru contractele digitale, în ceea ce privește directiva și conținutul ei și vă promit că uh, în dezbaterile pe care le voi avea săptămâna viitoare cu uh, ministrul bulgar, voi fi foarte incisivă, pentru că trebuie să facem progrese. Trebuie să terminăm acest dosar până la sfârșitul mandatului nostru. E o obligație pentru noi, pentru că altfel ne-ar lipsi un element esențial în uh, legislația în ceea ce privește uh, consumatorii în epoca digitală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări uh, cu exemple foarte uh, concrete. Vă mulțumim foarte mult și vom încerca și noi pe cât posibil să terminăm dosarele pe care le avem în negociere și așteptăm propunerea din partea Comisiei. Vă mulțumesc încă o dată. So, Amethyst, I would like to uh, finish uh, the, first part. Mulțumesc. Încheiem prima parte a reuniunii noastre. Trebuie să schimbăm uh, încăperile acum pentru că avem un schimb de operi în 4Q1 acum, unde discutăm despre bunurile de patrimoniu cultural. Ne vedem acolo. Mulțumesc!